acum de o particularitate. Noi, în Danemarca, vrem să rămânem în afara zonei euro și alegătorii din Danemarca trebuie să decidă care va fi politica lor economică. Mulțumesc. Următoarea ședință va avea loc pe 7 aprilie la ora 14.30 și va fi o ședință specială pentru a examina rezultatele summitului european. Se încheie ședința.